lucruri au fost uh, decise în comparație cu punctul de plecare. Vă aduc aminte că la Durban toate părțile au afirmat că nu sunt uh, pregătite pentru un acord major în anul 2015. Deci, așteptările noastre au trebuit să fie realiste și în legătură cu rezultatele uh, conferinței de la Varșovia. Cred că am reușit să uh, discutăm despre finanțe într-un mod uh, rațional. Mai multe state membre au venit cu propuneri care ne arată că uh, traiectoria merge în sus din punctul de vedere al finanțării publice din Europa și cred că din acest punct de vedere lucrurile s-au desfășurat bine am uh, înregistrat progrese substanțiale pentru, din punctul de vedere al uh, pierderilor și al daunelor. Știu că acest punct a fost unul cheie pentru multe state timp de 20 de ani, dar um, toți partenerii care au avut aceste îngrijorări au înțeles că acum se înregistrează progrese din acest punct de vedere s-a început uh, munca fără stabilirea unor, uh, unui număr mare de noi instituții și aspectul cheie de sâmbătă a fost ceea ce se, se numește ADPs, deci foaia de parcurs până la Paris. La conferința de presă, noi cerusem să avem un, uh, un calendar, o limită de timp. Am spus că toată lumea trebuie să-și facă temele de acasă până în 2014 am obținut până la urmă primul trimestru din anul 2015. Desigur, pentru cei care sunt deja pregătiți. Însă nu putem să dictăm uh, partenerilor noștri să-și facă temele de acasă. Dar s-a decis totuși că până în primul trimestru, trimestru din anul 2015 vom primi primele planuri, planuri intenționale din, de intenții din partea statelor, astfel încât până la Paris, sau cu ocazia conferinței de la Paris, vom putea vedea ce se întâmplă cu efortul global necesar pentru a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius. Și a fost foarte important pentru Uniunea Europeană să avem aceste angajamente înainte de Paris. De ce? Aceasta este diferența între, între un regim care funcționează de jos în sus și hibridul pe care dorim noi să-l creăm, cu abordare și de sus în jos, vedem că nu avem uh, angajamente suficiente și trebuie să creăm un sistem hibrid între cele două abordări. Pentru acest lucru avem nevoie să știm intențiile statelor tocmai pentru a uh, avea timpul necesar pentru a discuta dacă observăm că eforturile nu sunt suficiente, care sunt măsurile suplimentare uh, la care trebuie să trecem. A fost un lucru foarte important și uh, colegii noștri francezi au acum multe de lucru pentru a pregăti conferința de la Paris. Și cei care ați fost prezenți la această conferință pute, uh, pot confirma care au fost discuțiile purtate. Au existat unele state care au încercat să facă une, unii pași înapoi, nu au reușit. Cred că toată lumea trebuie să respecte aceleași obligații legale, așa cum am uh, convenit la Durban, însă nu cred că trebuie să subestimăm această tendință. Trebuie să înțelegem că drumul uh, până la Paris va fi unul dificil. Din punct de vedere pozitiv, cred că trebuie să Luăm notă de faptul că Statele Unite ale Americii s-au implicat mai mult decât în trecut și, în plus, au anunțat în mod public că acum sunt pregătiți ca în primul trimestru anului 2015 să-și declare în mod public intențiile. Și un ultim punct, domnule președinte, poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că spusesem cât de important este ca anul viitor să fi decis ca cei care se angajează, se angajează în a doua perioadă de, a, a protocolului de la Kyoto vor trebui să declare și ei ce doresc să facă până în 2020. Din motive evidente am considerat că este foarte important să înțelegem că obiectivele stabilite până anul 2020 vor fi obligatorii pentru toate statele și acest lucru este reflectat clar în decizia de la Varșovia în iunie anul viitor va avea loc o întâlnire ministerială în cadrul căreia toată lumea, indiferent uh, dacă fac parte din uh, a doua fază a protocolului de la Kyoto, vor trebui să spună care, este, care sunt măsurile lor până în 2020. Și ultimul punct, cred că ați observat cu toții că a apărut un nou uh, uh, cuvânt. Înainte vorbeam despre angajamente pentru țările în curs de dezvoltare, acțiuni pentru țările dezvoltate. Acesta a fost limbajul protocolului de la Kyoto. Noi ne-am fi dorit să avem angajamente pentru toată lumea, dar acest punct a fost unul controversat. Am obținut în schimb acest cuvânt, contribuții, dar după acest cuvânt se face o referire foarte clară, și anume contribuțiile nu anticipează nicicum forma legală a angajamentelor concrete. Cel puțin nu mai avem această dihotomie între limbajul folosit pentru țările în curs de dezvoltare și pentru țările dezvoltate. Acum este clar că toată lumea va trebui să contribuie cumva rămâne să decidem care va fi forma legală a acestor contribuții. În general, cred că situația ar fi putut fi una mai uh, rea, dar nu este atât de rău faptul că există un calendar, o limită clară în timp pentru, pentru colegii noștri francezi și cred că acesta este progresul esențial până la urma acestei conferințe. Mulțumesc, Connie Hedegaard, și pentru acest rezumat legat de Varsovia. Eu trebuie să recunosc în numele meu personal, dar cred că și mulți colegi din delegație consideră la fel. Am obținut mai mult decât ne așteptam uh, la început. A existat și această problemă legată de remaniera guvernamentală din, uh, din Polonia. Am pierdut o zi, drept urmare, deci situația nu a fost una optimă dar până la urmă, cred că trebuie să recunoaștem că rezultatele conferinței uh, sunt totuși bune. Am făcut un mic uh, pas înainte. Uneori ritmul negocierilor privind schimbările climatice este unul uh, foarte lent, dar nu putem spune că a fost un uh, dezastru, așa cum s-a întâmplat în uh, trecut. Din punctul de vedere al uh, emisiilor din sectorul transportului maritim, cred că aici, într-adevăr, putem face ceva. Este un domeniu în Uniunea Europeană care se află în criză și este vorba de sectorul șantierelor navale și cred că am putea uh, avea un stimul uh, foarte mare și pentru acest uh, sector. 75% din aceste emisii pot fi reduse prin, uh, prin uh, instrumente tehnice și știm foarte bine că în zona porturilor avem probleme majore cu emisiile pentru că se arde acolo foarte multă păcură grea și cu cât se arde mai puțină păcură grea, cred că lucrurile vor fi mai bine. Avem unele, am avut unele propuneri legislative, raportul PASI, în, în care am uh, discutat despre calitatea combustibilului în Uniunea Europeană și cred că trebuie să fim precauți ca cele două propuneri legislative uh, să fie uh, coerente să nu ajungem uh, prin măsuri uh, unele propuneri la o uh, sporire a emisiilor de dioxid de carbon. Poate Comisia Europeană, împreună cu toți actorii relevanți, ar putea să reflecte la o introducere cât mai rapidă a acestor noi nave în transport. Pentru că Știm foarte bine că există o supracapacitate totuși din acest punct de vedere și mă întreb dacă nu ar putea exista programe de casare a unor asemenea nave la care, în care să implicăm și pe armatori, pentru că am putea iniția un uh, sistem care se poate autofinanța pentru înnoirea flotei și care ar permite până la urmă să îmbunătățim calitatea aerului și să contribuim la combaterea schimbărilor climatice. Dacă nu vom face nimic, și așa se întâmplă până la urmă, în acest domeniu, emisiile de dioxid de carbon se preconizează că vor crește cu 51% în următorii 10 de ani. Deci este foarte important să facem ceva din acest punct de vedere și mă bucură faptul că există o propunere legislativă în acest sens. Acum vom începe cu coordon- coordonatorii și primul este Richard Zevar, urmat de Linda McEwan și Chris Davis, după care domnul Schilakakis îl înlocuiește pe Chris uh, Davis. Domnul Schilakakis este și raportor pe imaginea acestui dosar, de altfel. Richard Zebar, vă rog. Okay, uh, Mulțumesc, Matias. Aș dori să încep cu transportul naval. Uh, am văzut încă de la traficul fluvial cât de dificil este să ne ocupăm de domeniul traficului internațional, circulației internaționale fluviale. Este important să începem cu o colectare de date și mi se pare absolut corect ce s-a spus în acest sens. Însă trebuie să ne și gândim dacă nu cumva uh, dacă facem procedura aceasta clasică, adică colectare de date, apoi analiză, apoi luare de măsuri, poate că nu va funcționa foarte bine, pentru că știm că se folosește această metodă în unele sectoare, cum este cel al circulației aeriene, și știu că nu întotdeauna funcționează bine, pentru că există anumite specificități. Însă, sigur că e bine să colectăm date, dar trebuie să ne gândim foarte bine cum reușim după aceea să uh, aducem cât mai repede pe piață modificările, evoluțiile tehnologice, după cum a spus și Matias. Pentru că, într-adevăr, există posibilități de a economisi foarte multe emisii de CO2 și uh, pentru asta trebuie ca uh, navele să fie modificate cât mai rapid și adaptate la progresul tehnologic. E nevoie de astfel de măsuri pentru că astfel se uh, va reduce totalul de emisii de CO2, aerul va fi mai curat, vor fi multe efecte pozitive combinate. Pe de altă parte, nu avem niciun fel de probleme cu partenerii internaționali și, în al treilea rând, cred că avem și șansa de a introduce aceste nave pe piața internațională, de a le vinde acolo, pur și simplu. Deci, există o serie de măsuri uh, care trebuie aplicate în sens pozitiv la industria noastră navală. E foarte important să le utilizăm și în context internațional, pentru că nu cred că ar fi nicio problemă. Deci aș ruga Comisia să se gândească dacă poate avea aici o inițiativă pozitivă pentru acest sector. Dar vă rog, haideți să nu o luăm de la început cu vechea metodă, stabilire de obiective și așa mai departe, birocrație, pentru că am avea uh, dificultăți, cum s-a întâmplat și în cazul sectorului aerian. Deci toată birocrația o cunoaștem. Cred că este cazul să fim acum ceva mai inovatori și să privim cu alți ochi problema. În ceea ce privește negocierile de la Varșovia, nu am fost prezent acolo. Cred că este un succes. Este însă un succes făcut uh, cu pași mărunți. Însă e important pentru uh, climă, pur și simplu să continuăm și să nu se ajungă la un blocaj. Cred că aici, practic, procesele politice trebuie să fie unele de durată, conform opiniei publice, și sunt convins că în, în, în state Uh, trebuie să fie privită politica climatică nu ca un blocaj, ci ca ceva care creează creștere și funcționează în paralel cu politica economică. Însă, cred că e foarte important ca evoluțiile acestea să fie folosite în, obiect, în împlinirea obiectivelor noastre. Și nu trebuie întotdeauna să dăm atenție presei, pentru că presa întotdeauna vrea să vadă tratate mari, cu caracter obligatoriu, dar nu contează atât de mult ce fel de tratat avem, ce contează este să ne atingem obiectivele. Și e foarte important ca procesul să continue, să se pun, să continue să fie în mișcare. Uh, și aici, cred că ce am realizat acolo este cu adevărat durabil și pe termen lung cred că vom rămâne pe calea cea bună. Și am convingerea puternică că și această conferință a fost un pas în direcția cea bună și noi, ca politicieni, trebuie să ne descurcăm și să știm că nu întotdeauna putem avea mari succese. Însă și această conferință a jucat un rol important și cred că avem un marjă de manevră pentru a ne apăra poziția și uh, cred că e foarte important să se vadă fața Uniunii Europene aici, pe scena mondială. Mulțumesc! Așa e. Linda McEwen, am să vă spun din nou cine s-a scris la cuvânt ca să nu uit pe nimeni. După aceea închid lista de vorbitori, deci Linda McEwen imediat, după aceea domnul Schilarkakis, doamna Rosbach, domnul Szymanski, Karl-Heinz Florence, Dan Jorgensen, și uh, domnul Gerbrandi. Am uitat pe cineva? Nu? Atunci uh, îi dau cuvântul lui Linda McEwan. Mulțumesc foarte mult, uh, Connie, pentru feedback. Cât timp... Cât timp rotițele sunt încă în mișcare, E important să ne gândim și la calendarul următoarelor discuții uh, din 2015. Va fi dificil pentru că va fi cu un an înainte de alegerile din America. Nu trebuie să se repete ce s-a întâmplat cu Clinton. Dacă președintele la finele celui de-al doilea mandat e de acord cu ceva care nu are șansă să fie susținut de Congres, cred că cetățenii sunt cam nemulțumiți. E ca la noi, la Parlament, vedem că se apropie de sfârșit mandatul Comisiei și se încearcă să se facă tot felul de lucruri, să se ia măsuri pe care însă cei care sunt acum la putere nu le vor mai vedea duse la bun sfârșit. Cred că și în Parlament s-au complicat lucrurile în dosarele climatice, după cum Richard știe foarte bine. Este tot mai greu tot mai greu să obținem rezultate. Am văzut acest lucru și la plenară. Am avut probleme cu lucruri care ar fi fost susținute de toată lumea acum 5 ani. Și la Consiliu și în țara mea se poartă acum o dezbatere enormă cu privire la uh, aceste chestiuni legate de ecologie și mai mult cu privire la uh, modul în care s-au realizat politicile structurale. Și poate că uh, Asta pentru că lumea și-a dat seama că nu mai este adevărat că va fi creștere permanentă. Deci discuțiile din 2015 nu vor fi ușoare, nici măcar în Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim de scena internațională. Și mă întreb dacă nu cumva Uniunea Europeană, Comisia, ar trebui să-și schimbe un pic comunicarea. Gândiți-vă la cetățenii obișnuiți care își plătesc facturile la curent, la gaz. Cred că se exagerează foarte mult atunci când se vorbește despre costul energiei verzi. Însă, este adevărat și că unele aspecte sunt adevărate, pentru că oamenii trebuie să plătească pentru energie și pentru infrastructura prin care li se furnizează energia. Ce părere ai despre sărăcia energetică? Sunt foarte importante aceste chestiuni de accesibilitate a prețului la energie investim în izolații, însă nu se face acest lucru în multe țări, de fapt. Deci nu am văzut progresele majore la care ne așteptăm. Nu s-au construit case cu standarde mult mai ridicate. Deci ce, ce facem? Altfel, nu cred că există niciun există pericolul ca Uniunea Europeană să fie văzută ca o organizație care impune costuri și atunci vom fi tot mai puțin susținuți de cetățeni și ne vom trezi în 2015 că nici măcar noi nu vom mai avea angajamente clare pentru 2030. Poate că sună cam deprimant ce spun, dar știu cum merge dezbaterea climatică și aici în Parlament și în statele naționale, nu numai la mine, ci cred că și în altele. Mulțumesc. Mulțumesc, Linda. Domnul Schilachakis. Well, uh, I will... Mulțumesc. Eu sunt raportor și aș dori să vorbesc în principal de monitorizare, raportare și verificare. E un dosar foarte important, după părerea mea. Aș dori să spun în primul rând că e important să se măsoare corect și in extenso toate emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la nave. Asta am încercat eu să realizez și în raportul meu. Doresc o extindere a sferei de aplicare și e important să procedăm în așa fel încât eficiența să fie cât mai mare și măsurile să fie cât mai relevante. Există o zicală pe care o știu de la un prieten din presă. Mi-a zis că nu trebuie să lași niciodată realitatea să-ți strice un argument corect sau bun. Eu mă tem că trebuie să las realitatea să intervină în domeniul argumentelor legate de nave și emisiile din sectorul transportului maritim. Pentru că dacă ne gândim la agențiile de mediu ale Uniunii Europene și dacă ne gândim la impactul emisiilor din sectoarele de transport, vedem că până de astăzi și până în 2020, navele au, pe plan internațional, o influență negativă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Este o mică parte a realității de care trebuie să ținem cont. Și acest lucru se va schimba din două motive principale. În primul rând, comerțul va crește foarte mult în următorii 30 de ani și comerțul maritim, care este cel mai eficient mod de transport, va crește și el foarte mult. Deci, cu siguranță vom avea o creștere, iar uh, oxizii de sulf, care poluează la nivel global, dar sunt considerate substanțe nepoluante la nivel global, vor crește și ele. Deci până în 2020 vom avea un efect global de răcire, conform Agenției Europene pentru Mediu. După aceea, probabil, vom trece la un impact negativ asupra mediului care va crește în timp, deci trebuie să ținem cont de el. Mai sunt și alte posibilități de câștiguri de eficiență energetică, cu siguranță. Dar trebuie să vă spun că Organizația Maritimă Internațională, care a furnizat datele pe care le folosește Comisia, nu spune până la 75%, ci este mai precisă, spune de la 25 la 75%. Deci, haideți să nu lăsăm realitatea să ne strice argumentul, dar realitatea este de la 25 la 75%, nu până la 75%. Deci putem face câștiguri importante, dar trebuie să facem măsurile corect și să fim realiști. De asemenea, trebuie să știm că două treimi din costurile unei nave sunt reprezentate de combustibil. Așadar, sunt piețe foarte importante aici și e nevoie de stimulente de piață pentru ca o navă să poată fi eficientă energetic. Sigur că există și unele cazuri în care nu va fi posibil să acționăm, pentru că în orice sector, cel mai mult contează eficiența economică. Asta fac întreprinderile. Și ce trebuie noi să facem este să corectăm ineficiențele pieței. Și de aceea cred că noi trebuie să măsurăm gazele cu efect de seră și pe viitor să stabilim un preț pentru ele cred eu, prin introducerea unei taxe, cred că ar fi cel mai bine, pentru că dacă am încercat să facem un sistem de schimb de cote de emisii global, nu va funcționa, dar asta e altă poveste. Ce cred eu că ar trebui să facem în legătură cu acest dosar specific? Este să încercăm să ne apropiem cât mai mult de planul american, care a fost propus la Organizația Maritimă Internațională. E un plan bun, și astfel am avea uh, un argument foarte bun ca să cerem OMI să meargă înainte cât mai rapid. Pentru că numai uh, uh, MRV-urile europene nu vor fi suficiente, vor crea probleme. Pentru că industria maritimă din Europa nu este totuna cu industria energiei, e cea mai globală industrie cu, cu putință. Sunt întreprinderi care sunt nave și nave care sunt întreprinderi. Cea mai mare parte a industriei maritime. Își schimbă rutele, își schimbă locurile. Sunt nave foarte mici care sunt excluse din acest regulament, dar care ar putea fi folosite pentru a trans transfera sub formă de hub în afara Europei, mai ales în Mediterană. Deci trebuie să extindem sfera de aplicare și la navele mici, să trecem la 400, să coborâm la 400 ca să ne aliem la propunerea americană valabilă și la OMI și să încercăm să simplificăm cât mai mult măsurile ca să ușurăm munca Consiliului și a OMI, să îi încurajăm să preia cât mai rapid acest dosar. Eu cred că avem timp să finalizăm dosarul și mi-aș dori foarte mult să reușim și să uh, contribuim la introducerea unui uh, sistem de monitorizare, raportare și verificare global. Ce se întâmplă cu planurile de management ale navelor? Acestea reprezintă o măsură foarte pozitivă luată de OMI la fel și eficiența energetică a designului reprezintă un pas foarte pozitiv, dar am putea adăuga și un sistem de monitorizare, raportare și verificare internațional, ne-am apropiat foarte mult de următoarea etapă în procesul global. Iată ce doream eu să vă spun și aș mai avea o mică observație referitoare la negocierile privind clima. Trebuie să ținem cont de declinul economic. Declinul economic este real. De ani, de zile, creșterea scade față de restul lumii și față de creșterea pe care am prevăzut-o noi când am început această politică climatică, ceea ce schimbă calculele. Eu cred că trebuie să utilizăm aceste argumente în dezbaterile noastre globale. Nu suntem un continent puternic și bogat care să poată da cu mărinimie ajutor în toate părțile. Avem o rata șomajului extrem de mare, suntem într-o criză economică profundă și nu e o criză a lumii întregi, e o criză a Occidentului și e mai ales o criză a Europei. Și trebuie să ținem cont de acest lucru. Am să vă dau doar un exemplu la care țin foarte mult. În Grecia am pierdut 25% din PIB, iar emisiile pe cap de locuitor acum sunt probabil la același nivel, poate puțin mai mici, față de cele ale Turciei. Și Turcia nu are niciun fel de obligație. Așadar, în realitate există o problemă, mai ales uh, o problemă legată de vecini și nu trebuie să o uităm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, știu că ai multe pe suflet și că e un subiect dificil, dar vreau să-i rog și pe colegi să uh, nu uite timpul alocat. Doamna Rosbach. Tak formand. Jeg vil gerne tale min modersmål. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc în limba mea maternă. Mulțumesc mult, Coni, mă bucur mult să te văd aici la prezidiu. În sfârșit reușim să vorbim despre nave după ce am trecut în revistă tot spectrul transportului, avioanele, autobuzele și așa mai departe. Deci mă bucur foarte mult să constat că în sfârșit am ajuns și la domeniul acesta. După cum a spus și domnul președinte, avem um, un exces de nave vechi, însă majoritatea armatorilor serioși cu care am discutat știu că uh, navele au o viață lungă și știu că atunci când trebuie să cumpere nave noi, pot să țină cont de faptul că se dorește să avem uh, emisii zero pentru că îi costă mai puțin, de fapt, să aibă o viziune pe termen lung, pentru că și navele noi pe care le vor cumpăra le vor putea folosi foarte mult timp, deci se vor face schimbări pozitive. Când discut, de exemplu, cu armatorii din Danemarca, ei știu foarte bine în ce direcție dorim noi să ne îndreptăm. Și sper că pe plan internațional vom putea să uh, ne orientăm spre grupuri mari, mai mari decât noi, probabil. Există întreprinderi mari care încep să se orienteze spre noi forme de combustibil, biocombustibil și așa mai departe. Așadar, da, deja lucrurile s-au pus în mișcare în acest sector și mă bucur foarte mult. Dar aș avea și o întrebare. Cum putem să avem șansa să supraveghem emisiile de toate felurile, gazele cu efect de seră și nu numai emisiile de CO2. Pentru că aici vorbim de toate tipurile de nave, de navele de pescuit, de navele container, de navele de linie, pentru că sunt tot mai multe nave care merg în regiuni foarte vulnerabile, cum este Arctica sau Antarctica și acolo natura este în pericol și chiar nu se poate apăra de aceste emisii poluante. Aș vrea deci să știu cum putem noi să supraveghem aceste reduceri la modul foarte realist. Și încă ceva. Există un conflict de interese între uh, proprietarii navelor și cei care închiriază navele. Pentru că armatorii respectă reglementările, dar ce facem cu cei care închiriază nave, pentru că ei n-au niciun fel de obligație? Trebuie să ne asigurăm că vom putea ține cont de cei care închiriază navele. Încă o idee foarte rapidă aș dori să mă refer și eu la conferința privind clima. Și aș avea o mică întrebare. Și S-a referit și antevorbitorul meu la ea. Această idee de send more money, trimiteți mai mulți bani. Înțeleg că Europa este văzută ca o regiune foarte bogată, dar această idee de send more money mi se pare cam periculoasă. Cred că trebuie să fim atenți. Nu trebuie să pierdem uh, sprijinul populației noastre. Pentru că cetățenii europeni nu vor putea să susțină această idee de send more money. Deci cum să acționăm altfel? Cum putem face ca să ne asigurăm că susținem celelalte zone ale lumii, dar să nu o facem neapărat pe cale financiară? Nu există un alt fel de stimulent pentru a incita pe ceilalți să colaboreze? Nu doar să realizăm finanțare într-un fel sau altul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rosbach! Domnul Șimanski. Dziękuję. Z, z uwagą wysłuchałem wypowiedzi. Mam problem z... Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție ce ați spus în legătură cu conferința de la Varșovia. Domnul președinte a spus că așteptările au fost depășite și dumneavoastră ați spus că se putea și mai rău. Foarte multe persoane sunt dezamăgite, dar nu ne mirăm pentru că va trebui să evaluăm faptele brute, faptele globale și nu ne putem permite să fim surprinși. Sper că vorbim încă de obținerea unui acord global și de o schimbare de o schimbare de formulare nu schimbă mult, de fapt, pentru că avem nevoie de o adevărată evoluție. Și asta nu prea se prefigurează. Îmi place să cred că noi facem multe aici în Europa, dar această politică de a conduce prin puterea exemplului, nu știu ce să zic despre ea, mi se pare că există o diferență între noi și restul lumii. Tot ce facem noi aici e foarte precis și sigur că avem și noi conflicte, dar mai sunt și mare put mai alte mari puteri, de exemplu China, care nu respectă nimic și nu fac niciun fel de schimbări. Am să vă dau un exemplu concret în ceea ce privește oțelul, în ceea ce privește produsele din oțel. Avem uh, tarife antidumping de 70%, taxe antidumping și mă bucur că antevorbitorii mei s-au referit și ei la acest context de criză, la acest context social în care ne găsim. Sunt de acord cu colegul din Grecia, sunt de acord cu ceilalți vorbitori, avem o problemă, avem o sărăcie energetică în țările noastre. În Polonia, de exemplu, 30-40% din costurile unei gospodării sunt uh, reprezentate de energie și nu Vreau să spun acest lucru doar pentru că vom avea alegeri la anul, ci pentru că sunt fapte concrete, realitatea din teritoriu și foarte multe persoane mă întreabă cum e posibil, de ce trebuie să acceptăm aceste noi obiective, noi reduceri. Trebuie să, poate să avem indicatori diferiți, de exemplu un număr de tone de cărbun per capita. Este o situație diferită să facem reducerile pornind de la un nivel foarte ridicat sau de la un nivel foarte scăzut. Trebuie să se țină cont de diferențele, de specificul fiecărei țări. Polonia e diferită de Portugalia, e diferită de Grecia și am introdus foarte multe reduceri față de punctul de pornire. Emisiile noastre pe cap de locuitor sunt mai scăzute decât cele ale Germaniei, de exemplu, însă foarte adesea suntem considerați niște, considerați niște mari poluatori în Europa. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acum cele mai mari așteptări sunt uh, cele referitoare la acest acord global. Se consideră că fără el lupta noastră pentru viitorul planetei va da greș. Contribuția Europei uh, scade din cauza crizei, alții se mișcă mai repede decât noi și nu reușim să ținem pasul. În această lume a concurenței globale nu suntem uh, în linia întâi și avem acești trei piloni Clima, da, sigur, dar mai contează și competitivitatea economiilor noastre. E foarte important și asta ne spun cetățenii. Pentru cetățeni trebuie să luăm toate aceste măsuri și să nu uităm când luăm toate aceste măsuri și să nu uităm nici securitatea energetică. Haideți să nu uităm nici acest subiect, pentru că în tratatul de la Lisabona se spune foarte clar că toate deciziile luate la nivel european nu trebuie să afecteze mixul energetic al statelor membre individuale și nici securitatea lor energetică. Vreau să spun toate aceste lucruri pentru că analiza detaliată pentru fiecare stat membru ne uh, permite să facem referire la emisii în discuțiile noastre. Deci trebuie să ținem cont de statele membre, de cetățeni, nu trebuie să-i uităm și sper că Comisia Europeană nu va uh, lua niciun fel de hotărâre fără să țină cont și de opinia Parlamentului European. Avem acum dosare foarte importante. Domnul Șimanski are un raport. Avem un raport la care lucrăm acum și nu cred că tot ce se spune despre Varșovia ar trebui să ne oblige să uităm ceva. Haideți să nu fim prea ambițioși. Cred că aceste obiective sunt foarte ispititoare, dar să nu uităm că suntem în concurență cu lumea întreagă. Domnul Florent. Karl-Heinz Florenz și-a pierdut cuvântul. Karl-Heinz, mai dorești să vorbești? Atunci domnul Gerbrandi. Er ist auch nicht da. Dann Jürgensen. Este nici el, nici domnul Jorgensen nu este. Atunci uh, uh, îi mai dau cuvântul lui Linda McEwan în mod excepțional și apoi domnului Susa. Doamne Susa. Yeah, sorry, Chair. I thought we were taking a separate debate afterwards on Apoi uh, vom avea o dezbatere separată legată de raport, dar înțeleg că am început să vorbim și despre raport acum sau va exista o discuție separată? Da, urmă. Pe urmă va urma o nouă discuție. Da, deci am luat deja cuvântul, voi reveni atunci mai târziu. Doamna Sus, acum. Pa samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon Varšave. U svakom slučaju... Aș dori să îi mulțumesc, doamnei comisar, pentru că ne-a prezentat situația conferinței de la Varșovia. Este o temă foarte importantă și mă bucur că la ea participă multe instituții. Cred că trebuie să spunem multe lucruri. Este important ca și parlamentarii să participe pentru că sunt aproape de cetățeni. Există multe reguli în Uniunea Europeană și vrem să obținem un acord cu privire la schimbarea climei, dar aș dori să vorbesc despre altceva. Există din ce în ce mai multe vase de croazieră este o industrie înfloritoare. Vin de la Dubrovnik, unde există enorm de multe vase de croazieră care uh, sunt uh, ancorate în fața orașului de ani de zile. Sunt protejate, este o zonă protejată care face parte din patrimoniul mondial și emisiile de la aceste uh, vapoare sunt foarte importante. De aceea mă interesează mult acest subiect. Am vorbit recent de gestionarea integrată a bunurilor maritime. Este nevoie de o gestiune integrată, dar, în același timp, știm că Marea Adriatică nu este pe deplin în Uniunea Europeană, pentru că există țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, care au acces la marea aceasta. Se pune problema Turciei, a vapoarelor dintre Grecia și Turcia. Cum facem în așa fel încât toate vasele să se supună acelorași reguli? Vreau să existe o abordare integrată, dar cum poți, cum putem să stimulăm țările care nu sunt în Europeană ca să urmeze exemplul statelor membre pentru reducerea gazelor cu efect de seră în transportul maritim? Există măsuri concrete pe care statele care nu sunt membre ale Uniunii să le poată urma? Care ar fi impactul unor asemenea măsuri? Există? Aceasta este întrebarea mea pentru comisar. Mulțumesc, doamna Suița. Am ajuns la sfârșitul rundei de întrebări și acum va avea ocazia doamna comisar să răspundă la aceste întrebări și remarci. Session, more... Înțeleg că după această dezbatere există o serie de experți care vor putea să răspundă uh, unor întrebări mai tehnice. Comisia este gata să răspundă acestor întrebări. Domnul Isebăr, să fie clar, înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, trebuie să avem uh, ținte și așa mai departe. Dar propunerea aceasta se referă la un prim pas, o primă etapă. Orice sistem am dori să avem, dacă trebuie să avem o taxă, cum a spus domnul Sclacachi și așa mai departe, e nevoie de un sistem de monitorizare și verificare. De aceea, încercăm să pregătim uh, progresele pe care le putem face în um, OMI. De aceea ne-am bazat pe consultările cu sectorul și eu și domnul Calas am avut trei reuniuni la nivel înalt cu experți, unde ne-am întâlnit cu reprezentanți din sector, din toate părțile sectorului. Și impresia mea este că acest sistem MRV nu este controversat. Oamenii cred că, oricum, este un mod rațional de a face progrese, nu doar în uh, Europa, ci și în Organizația uh, interna Maritimă Internațională. De aceea, acesta este primul pas, primul pas la care ne referim aici. Și domnul Schilacakis cred că s-a referit la același aspect cum să aplicăm prețurile, dacă ar trebui să existe o taxă sau un mecanism uh, bazat pe piață. Acesta este și un subiect discutat în OMI. Comisia nu este membru OMI, dar încurajez toate statele membre să lucreze la acest aspect. Și Statele Unite au o propunere concretă. Cred că este o șansă să facem progrese în OMI în primăvară. Dar și statele membre trebuie să facă eforturi ca să obțină aceste rezultate. Colaborăm foarte bine cu Statele Unite și am făcut progrese. Și în ceea ce privește ajutorul pentru introducerea unei scheme globale, acesta este raționamentul din uh, spatele propunerii noastre. Apoi, ați întrebat cum să aflăm care este situația cu gazele de efect de seră. Propunerea noastră se bazează pe consumul de carburant. Există date în această privință. Încercăm să simplificăm cât mai mult situația să nu uh, inventăm noi poveri administrative, să ne bazăm pe datele pe care le avem disponibile deja. De aceea există și o discuție legată de vasele mari și vasele de mici dimensiuni. Nu vrem să impunem o povară administrativă suplimentară pentru vasele de mici dimensiuni. Și apoi legat de interesul uh, celor care închiriază vasele. Cred că nu e o problemă pe care o rezolvăm cu această propunere. Dar există și experiențe bune în sector. Cel mai mare operator danez are experiență în această privință, există bune practici disponibile. Dar problema este uh, cine este stimulat să facă ceva în această privință. Nu există finanțare pentru nimeni în această propunere. Apoi, uh, legat de ce a spus doamna Susa de vasele de croazieră, este o problemă complicată, există uh, emisii de noxe Înțeleg că doriți să rezolvăm și această problemă și v-ați referit la problema Mării Adriatice. Cred că putem să învățăm din uh, regulamentele legate de Marea Baltică. Acolo s-a colaborat cu partenerii din regiune pentru a se rezolva situația. Referitor la negocierile internaționale, îi mulțumesc lui Richard Zeber. Da, trebuie să le continuăm. Sunt de acord. Dar este nevoie și ca guvernele, uh, membrii parlamentelor naționale, membrii Parlamentului European să insiste. Am menționat la început Cred că trebuie să fim foarte deschiși și să spunem exact care sunt problemele. Dar mi s-a părut că prietenii noștri din uh, uh, țările africane, din țările sudamericane, țările în dezvoltare, mulți din ei au încercat să insiste în aceeași direcție cu noi. Au fost foarte ambițioși în timpul negocierilor, dar, ca să fiu sinceră, M-a îngrijorat să văd că există un grup al statelor cu aceeași părere că au petrecut atât de mult timp încercând să împartă lucrurile între anexa 1 și uh, cealaltă anexă. Toți cei care vor să rezolve problema schimbării climatice trebuie să înțeleagă nu putem să facem acest lucru dacă păstrăm aceeași linie. Și la asta s-a referit și doamna Rozba când vorbea despre finanțare. Bineînțeles, vrem să ajutăm țările defavorizate, țările în dezvoltare din lume, să se adapteze la schimbarea climei. Acum încercăm să vedem cum putem uh, folosi finanțarea publică pentru a atrage investiții private în statele defavorizate, în statele africane și așa mai departe. Dar pentru unele din statele cele mai puternice din rândul statelor în dezvoltare nu se pune problema finanțării. Ei vor trebui să contribuie și să se angajeze. Trebuie să fim foarte clari. Eu sper că nu va trebui să petrecem prea mult timp până la conferința de la Paris, repetând în timpul discuțiilor dacă să um, avem acea protecție sau nu. Trebuie să creăm un regim viitor în care toți să contribuiască să contribuie. Dar unii vor trebui să contribuie mai mult decât ceilalți și trebuie să facem aici o distinție, dar distinția nu se va face între cei care erau uh, dezvoltați în 1990, iar restul să participe doar pe bază voluntară. În ceea ce privește cele menționate, doamna Linda McAven, v-ați referit de costuri și uh, de eforturile uh, pe care le facem în vederea anului 2030. Studiul de impact pe care îl pregătim se referă, bineînțeles, la numărul țintelor, dacă există o interacțiune între ținte, dar ne vom referi și la costurile energetice, vom avea o analiză în această privință, Vom uh, reflecta și aspectul legat de locurile de muncă, pentru că se creează locuri de muncă în cazul în care se folosesc energii regenerabile. Apoi, folosirea uh, politicilor climatice pentru a genera inovare, exporturi, locuri de muncă. Și dependența energetică va fi abordată traiectoria Europei spre o dependență scăzută. Și ce înseamnă asta? Anul trecut am cheltuit 445 de miliarde de euro pentru a importa carburanți fosili care proveneau din Rusia, din Qatar, din Arabia Saudită, în loc să investim acești bani în Marea Britanie, în Polonia și așa mai departe. Deci ne vom referi și la acest aspect în lucrările de pregătire. Vrem să vedem cum putem să eficientizăm um, folosirea energiei regenerabile. Vrem ca piața lor să crească în Europa. Vrem să existe un interes în această privință. Poate după 2020 în, deja va exista o piață matură și nu va mai fi nevoie de subvenții. Trebuie să găsim o cale dinamică și flexibilă de subvenționare. Toate aceste aspecte vor fi acoperite. Dar unul din lucrurile pe care voi încerca să le realizez prin acest exercițiu este să fac cât de să spun cât de clar posibil ce este fapt și ce nu s-a descoperit că facturile uh, locuințelor în Marea Britanie vor crește foarte mult. Dar este vorba aici uh, de uh, politicile climatice, deci care este cauza creșterii facturilor. Costurile climatice, prețurile la energie ar putea să explice o parte din această creștere, 35 de lire din cele 100 uh, și ceva. Trebuie să avem faptele corecte pentru a avea o discuție viabilă. Trebuie să avem în final sisteme foarte eficiente și politici foarte eficiente în domeniul energetic. Nimeni nu poate să contrazică asta. Dar trebuie să spunem răspicat, dacă există un parametru să avem o energie foarte ieftină, atunci știm ce primim? Primim mai mult cărbune. Și asta nu înseamnă să avem o politică climatică rațională. Trebuie să spunem clar, nu există o tranziție către energii eficiente fără cost. Dar pe termen lung, beneficiile sunt mari. Pentru că și dacă păstrăm lucrurile așa cum sunt, tot există costuri. Oamenii trebuie să înțeleagă care este realitatea. Domnul Șumanski i-a menționat pe cei care au făcut deja eforturi. Când vorbim de criterii, de indicatori, când trebuie să evaluăm ce este corect, ce nu este corect, nu trebuie să existe pedepse pe viitor pentru cei care au fost printre pionieri. Trebuie să luăm și acest uh, element în considerare. Dar la nivel internațional încercăm să facem în așa fel încât toți, chiar și cei care au făcut deja eforturi, să facă și mai multe eforturi, pentru că trebuie să îi cooptăm pe toți pentru a ne atinge țelurile și asta va trebui să obținem în următorii doi ani. Mulțumesc, domnule președinte! Vielen Dank, Connie Hedegaard. Mulțumim, Connie Hedegaard, pentru răspunsurile cuprinzătoare la întrebările puse și mult succes pentru următoarele săptămâni pe drumul înspre Paris. Conferința de la Paris trebuie să fie un succes cu un rezultat uh, substanțial care să ne garanteze un viitor mai bun din punct de vedere climatic și din punct de vedere al situației economice, pentru că aceste două aspecte sunt strâns legate între ele. So, und jetzt wollen wir uns der handwerklichen Arbeit wieder widmen. Haideți să uh, revenim la rutina uh, muncii comisiei noastre. Am avut uh, marile dezbateri și acum trecem la raportul colegului nostru Schilakakis. Este vorba de un punct pe care tocmai l-am discutat, cum dorim să reglementăm sectorul transportului maritim. Avem în fața noastră o propunere concretă din partea Comisiei și acum are cuvântul raportorul tocmai pentru a ne prezenta din nou această temă. Vă rog, domnule Schilacakis. Voi fi foarte succint pentru că deja m-am uh, referit la unele aspecte în intervenția anterioară. Aș mai dori să mai adaug câteva elemente care s-ar putea să se dovedească utile. Unul dintre ele, nu mai repet introducția, introducerea generală pe care cunoaștem deja tema și aș dori să mă refer la câteva detalii specifice. Unul se referă la tipul de date care urmează să fie publicate. Propunerea mea este de a publica toate datele, dar într-un mod anonim când vine vorba de numele navei și uh, compania care o dețină, pentru că astfel am putea obține toate informațiile necesare pentru a asigura aspectele legate de eficacitate importantă pentru Comisia Europeană, dar ne va, nu vom mai avea discuții care ar putea dăuna întregul proces, pentru că trebuie să înțelegem că eficiența energetică a unei nave este o temă foarte complicată nu doar carbu- carburantul și încărcătura sunt uh, determinante pentru eficiența energetică a unei nave. Uh, condițiile atmosferice, curenții mari, marin uh, um, sunt importanți. Uh, timpul de la uh, producerea navei până când andochează este de asemenea important. Uh, Uh, dacă coca este curată în momentul în care pleacă de la un doc și dacă elicea din nou este nouă, uh, nava consumă mai puțin carburant și apoi, de fapt, eficiența pieței este cea prevalentă de foarte multe ori. Și vă dau un exemplu. Să zicem că avem o rută de la, din Franța până în Algeria mergi, pleci încărcat, pentru că uh, în Algeria se importă foarte mult și nava se întoarce goală pentru că Algeria exportă petrolul și gazul prin uh, conductă și mă întreb care ar fi uh, eficiența energetică pe un asemenea transport. Alte ori trebuie să te grăbești să încarci uh, anumite lucruri și apoi mă întreb cum cum vom măsura și ce fel de eficiență energetică vom măsura? Masa sau greutatea? Pentru că eficiența energetică este diferită. Dacă o navă este grea și există alte mărfuri care sunt uh, masive, ocupă un volum mare, dar nu sunt foarte grele. Și navele uneori închiriază, să nu uităm, spațiu. Um, pe ele. Tocmai de aceea, americanii în cadrul OMI au venit cu trei propuneri uh, uh consecutive. Unul fără transport, a doua ținând seama de transport și a treia se referă la timpul petrecut în larg. Eu cred că acest ultim criteriu, timpul petrecut în larg, este unul relevant din punctul de vedere al măsă, măsurătorii. De ce? Ne putem uh, baza pe data, datele relevante în această perioadă. Încărcătura, din punctul de vedere al încărcăturii, nu cred că putem obține cel mai bun obiectiv uh, legat de eficientizarea energetică a navelor. Și în fine, pentru că nu doresc să mă lungesc prea mult pe marginea acestor detalii, aș dori să aflu și opinia comisiei din acest punct de vedere cred că trebuie să reflectăm și la posibilitatea um, includerii uh, oxizilor de azot. Știu că nu este un lucru ușor de făcut, dar conform studiului la care m-am referit din partea Agenției Europene de Mediu, noxele au atât efecte pozitive cât și negative, la fel de importante ca și dioxidul de carbon. Și există variabile de incertitudine legate de oxizii de azot, mult mai mari și, în plus, aceste substanțe sunt legate în mod direct de modul de construire a motoarelor. Un motor poate fi construit pentru a emite mai multe noxe și mai puțin dioxid de carbon sau invers. Și dat, dată fiind uh, incertitudinile pe care le avem, uh, mai ales când vine vorba de impactul pozitiv al oxizilor de azot, de reducere a metanului din atmosferă, eu cred că ar fi bine să putem să măsurăm toate aceste elemente. Din potrivă, spre deosebire de oxizii de sulf, oxizii de azot vor crește în următorii 20-30 de ani și vor crește mult. Și cred că este un element pe care nu trebuie să-l ignorăm. Nu m-am uh, referit la cărbunele negru și așa mai departe, pentru că aceste substanțe, cel puțin în acest moment, nu sunt la fel de importante ca substanțe care poluează mediul înconjurător. Deci propun să lărgim sfera de aplicare de la dioxid de carbon și să includem, dacă este posibil, și oxizii de azot, nu și celelalte substanțe, pentru că consider că dioxidul de carbon și oxizii de azot sunt elementele cele mai importante în acest moment. Vă mulțumesc! Continuăm acum cu reprezentanții raportorilor din umbră. Și prima are cuvântul uh, Linda McEvan, urmată, urmată de Carl Schlüter și apoi Ana Rosbach. Linda. Nimeni de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Cristian Arsenis își cere scuze pentru că nu poate participa la întâlnirea de astăzi, dar nu se simte bine și mi-a transmis gândurile sale legate de propunerea comisiei. În primul rând, am auzit de asemenea ce a spus și doamna comisar când vine vorba de echipamentul necesar pentru măsurarea oxizilor de azot, la fel cum a spus și domnul raportor, Criton salută propunerea raportorului de a lărgi sfera de aplicare a regulamentului pentru a include și emisiile uh, noxelor, pentru că avem nevoie totuși de măsuri tehnice care să ne permită măsurarea emisiilor nu doar de dioxid de, de carbon. Este de acord cu ștergerea informațiilor legate de, de încărcătură. Avem nevoie de date uh, nu, nu este de acord cu această ștergere pentru că atunci nu s-ar mai înțelege ce se întâmplă pe piața secundară a navelor. Din punctul de vedere al argumentului conform că aceste informații sunt uh, confidențiale, aducem aminte tuturor că o parte a acestui sector este de acord cu includerea acestor informații. Aceste informații sunt multe, dintre ele sunt deja disponibile, sunt folosite pentru completarea uh, declarațiilor uh, vamale. Uh, din punctul de vedere al consumului uh, de carburant, nu toate datele sunt la fel de importante. Cred că ar trebui să mergem înainte uh, recurgând la metode mai uh, precise. Suntem de acord cu actele delegate, cu prerogativele de delegare atribuite Comisiei, pentru că doar așa putem alinia ceea ce se întâmplă în Europa evoluțiilor pe plan internațional. Mulțumesc, Carl Schlüter. Avem și noi aceeași problemă. Satu Hase este raportor din umbră și dumneavoastră este bolnavă astăzi. Și voi spune câteva cuvinte în numele ei. Și dumneai uh, salută faptul că ați redus acest prag de tonaj și că ați inclus uh, noxele, deci mergeți în direcția potrivită. Cu toate acestea, nu considerăm că este suficient să avem un sistem de monitorizare, raportare și verificare. Acesta un, acest este un prim pas, dar el ar trebui să fie inclus într-un uh, sistem de comercializare a emisiilor, așa cum a votat Parlamentul în 2008. Uh, atunci am spus că dacă până în 2011 OMI nu va introduce un asemenea sistem, noi o vom face. Deci ne dorim ca ETS să facă parte din acest regulament. Și dacă Consiliul nu este dis- dispus să treacă la această măsură acum, ar trebui să cerem Comisiei să ne spună clar până când va veni cu o propunere, pentru că avem deja un acord în acest sens. Uh, eu am o alergie la uh, confidențialitate, deci uh, mă deranjează acest amendament 51 confidențialitatea este, trebuie să rămână o excepție și trebuie să recurgem la ea doar când avem uh, nevoie. Deci nu cred că este vorba de raportarea, publicarea unor informații foarte sensibile, deci sunt sigur că vom uh, obține informațiile necesare care nu afectează planurile de afaceri ale societăților de transport și așa mai departe. Oricum, vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare negocierea compromisurilor. Mulțumesc, Schlüter. Ana Rosbach are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu personal sunt de acord cu raportorul, însă iau cuvântul acum în numele raportorului din număr, domnul Caligan, care nici el nu poate fi prezent astăzi și dumnealui are o altă poziție față de mine. Și acum voi, mă voi referi la punctele importante pentru raportorul nostru din, um-, din umbra. Comisia a propus ca navele care au un tonaj mai mare de 5.000 de tone ar trebui să fie acoperite de acest regulament. Noi considerăm că nu este o propunere rezonabilă să să includem aici și să dăm curs propunerii făcute de, ra- de raportor de a reduce acest plafon la 400 de, de tone, pentru că există foarte, multe, foarte mulți armatori care încearcă în mod voluntar să reducă emisiile acestor nave. În plus, grupul nostru politic consideră că dacă am include și alte emisii în procesul de monitorizare, s-ar ajunge la o sarcină uh, birocratică prea mare pentru autoritățile competente. Și această sarcină suplimentară ar duce la înmulțirea posibilităților de fraudă fără a fi asigurat un sistem de control. În general, este imposibil să măsurăm emisiile de dioxid de carbon pentru că acest lucru ar fi imposibil de măsurat pentru uh, feriboturi, de exemplu, care au rute foarte scurte. Și colegul meu se referă la această temă, care este una problematică, feriboturile. Cred că aici mai avem mult de discutat, pentru că cred că ar trebui să găsim o altă modalitate de măsurare a emisiilor pe, pe fiecare rută. Mulțumesc Comisia și după aceea raportorul. Um, uh, uh, uh, Mulțumesc. Mulțumesc deputaților care au făcut această propunere și acest proiect de raport și propuneri de modificări. Cred că este foarte important ca în această propunere să ne asigurăm că procedăm în așa fel încât să aliniem uh, aceste măsuri cu procesele naționale. Asta am încercat noi în abordarea de la Comisie și este o abordare constructivă care menține în același timp cele mai importante principii din politica Uniunii Europene și obiectivele acesteia. Aș avea câteva observații în legătură cu mai multe subiecte. În primul rând, informațiile care trebuie raportate. Transparența este unul din obiectivele cheie ale noastre și sporirea transparenței. Un sistem MRV solid trebuie să fie un declanșator pentru a încuraja și pentru a permite uh, luarea deciziilor de către întreprinderi și de către consumatori decizii care să ducă la practici mai eficiente pe plan energetic. Eficiența operațională a uh, mijloacelor de transport este exprimată prin o corespondență dintre consumul de combustibil și serviciul oferit. Orice încercare de a exclude transportul de mărfuri de la eficiența energetică ar dăuna sistemului MRV. De asemenea, compararea eficienței energetice a diferitelor nave este un lucru foarte complex și necesită experiență. Cu toate acestea, actorii din sectorul transportului naval pot înțelege și pot utiliza informațiile corecte pentru luarea deciziilor. Datele privind transportul de mărfuri cerute de propunerea de sistem MRV nu trebuie să fie considerate ca având legătură cu uh, afacerile acestora, pentru că noi dorim cifre anuale, nu ne interesează uh, călătoriile individuale. Deci cei care vor avea acces la date nu vor primi informații delicate referitoare la anumite transporturi, anumite încărcături și așa mai departe înregistrarea datelor uh, privind transporturile de mărfuri sunt obligatorii și încă și astăzi, din motive de siguranță, de exemplu, iar partea de monitorizare din MRV este în mare măsură disponibilă deja. Dacă analizăm discuția actuală de la uh, OMI cu privire la eficiența energetică și la standardele din acest sens, uh, vedem că sunt incluse și aspectele ce țin de transportul de mărfuri. Dacă eliminăm mărfurile din um, sfera de aplicare a MRV, va fi foarte greu ca Uniunea Europeană să fie un lider în aceste discuții și s-ar putea crea și un obstacol în calea participării noastre la uh, sfera internațională. În ceea ce privește publicarea unor date anonime specifice pentru fiecare navă, putem spune că, într-adevăr, creșterea transparenței este foarte importantă pentru sistemul nostru MRV. Sigur că MRV trebuie să fie o bază pentru alte politici, dar trebuie să ne asigurăm că acest sistem în sine ne um, permite să găsim stimulentele necesare în cadrul sectorului ca să putem să ne atingem obiectivele de politici din Uniunea Europeană. Doar informațiile comparabile și uh, clare privind eficiența energetică ne pot ajuta să fim siguri că eficiența energetică este luată în calcul atunci când se iau decizii uh, privind uh, tipul de nave folosite pentru marfă sau alte scopuri. Datele de astăzi nu sunt comparabile, nu există standarde pentru acest sector. Conceptul de standarde de eficiență operațională este discutat acum la OMI și este bazat pe două concepte de stabilire de obiective eficiente. E vorba de folosirea de uh, linii de bază pentru categorii de nave sau de date specifice pe fiecare navă. Al doilea concept ar necesita publicarea unui raport al datelor de eficiență privind fiecare navă. Cred că este prea devreme acum să excludem vreunul din cele două concepte și orice fel de decizie luată prea devreme la nivel european ar risca să um, deranjeze, să dăuneze discuțiilor internaționale și rolul UE în aceste discuții. În ceea ce privește extinderea sferei de aplicare și la alți uh, factori poluanți, noi am decis să fim cât se poate de pragmatici și ne așteptăm să avem o imagine clară a activităților de transport naval din Uniunea Europeană. Am dorit să creăm um, o politică cât mai eficientă, cât mai rentabilă și mai puțin uh, apăsătoare pentru că um, ținem cont de criza economică care afectează și sectorul naval din Europa. Emisiile de CO2 per navă pot fi calculate ușor pe baza informațiilor existente cu privire la consumul de combustibil. Aceste informații sunt disponibile de pe acum pentru aproape toate navele. Cele mai simple măsuri de monitorizare pe baza um, consumului nu funcționează pentru uh, NOx. Acestea nu oferă niciun fel de plus valoare față de alte studii și analize comparative. E foarte importantă raportarea, însă trebuie să nu ca aceasta să nu implice neapărat instalarea de echipament costisitor de către operator. Se dezvoltă la ora actuală astfel de echipamente și experiențele sunt pozitive, însă aceste echipamente sunt încă în faza experimentală cu privire la utilizarea în condițiile dure de pe nave. Trebuie să primim uh, informații precise, însă avem niște estimări care ne arată că echipamentele relevante pentru NOx ar putea să coste mai mult de 100.000 de euro per navă, ceea ce în mod evident ar îngreuna situația sectorului și utilizarea MRV. La comisie am uh, luat la cunoștință faptul că e foarte important să se monitorizeze toate emisiile și rămânem cât se poate de deschiși pentru această abordare mai integrată atunci când tehnologiile vor fi viabile economic și disponibile pe scară largă. De asemenea, Comisia s-a arătat cât se poate de deschisă în acest scop. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte cu privire la stabilirea de praguri care au fost menționate și în unele opinii. Prașul, pragul de 5.000 de tone este o bază bună, după părerea noastră, și oferă multă proporționalitate. Dacă am scădea acest prag, s-ar extinde numărul de nave acoperite de MRV, de la 55% din flotă la peste 90%. Și acest lucru ar însemna doar încă 10% din totalul de emisii acoperite. Sigur că se poate aduce un argument politic aici cu privire la uh, pragul MRV și stabilirea lui la un alt nivel. Raportorul a făcut o sugestie în acest sens și, într-adevăr, un nivel mai scăzut ar putea să corespundă mai mult cu discuțiile de la OMI. În același timp, însă, un prag mai mic ar spori costurile prevăzute uh, suferite de sector în urma acestei propuneri, de la 80 de milioane de euro până la 148 de milioane de euro, ceea ce ar avea un impact foarte mare asupra IMM-urilor. În cele din urmă, câteva mici comentarii cu privire la ce a spus Linda McEwan și ce au spus și cei de la Verzi. Este clar că în 2008 Parlamentul a cerut o propunere uh, de a se reduce emisiile de gaze cu efect de seră de la nav, provenite de la nave în lipsa unui acord global. Se prevedea includerea navelor în sistemul ETS. Însă, între timp, s-au petrecut niște evoluții foarte importante la OMI și anume a apărut propunerea MRV care se discută acum. Experții lucrează din greu și se fac foarte multe eforturi pentru ca această realitate să devină globală. E foarte important în aceste condiții ca Uniunea Europeană să fie considerată parte a deliberărilor globale, ca astfel să putem să avem cele mai bune contribuții ale experților și să participăm la discuție în cunoștință de cauză. E foarte important să menținem o abordare solidă cu privire la MRV și astfel cred că vom reuși să contribuim și chiar să conducem um, discuțiile de la uh, OMI. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru acest răspuns extensiv. Dăm acum cuvântul domnului raportor Kakis. Vă rog frumos. I'll be very brief. Uh... Am să fiu foarte succint în legătură cu chestiuni specifice. În primul rând, uh, în ultimele lor documente, eh, americanii nu includ transportul. Dacă facem un sistem de MRV cu transportul de mărfuri și apoi OMI adoptă un MRV fără transport, atunci va trebui să ne schimbăm MRV-ul? Să excludem transportul de mărfuri de acolo, ce ar fi foarte greu, sau ne trezim că avem două MRV-uri, unul global, unul european, ceea ce nu e bine. Cealaltă variantă ar fi mult mai simplă. Dacă americanii sau OMI iau hotărârea că aplică măsura și la transportul de mărfuri, putem să facem schimbarea, pentru că nu va fi dificil să facem schimbarea în sensul acesta. Și asta susțin eu. Dar mai este o posibilitate. Dacă avem toate datele care vor fi furnizate, vom ști că acestea pot fi comparate și sunt de încredere. Nu se schimbă nimic dacă adaugi sau scoți numele navelor și numele întreprinderilor. Dar ce nu trebuie să permitem noi este să se desfășoare atacuri înșelătoare față de anumite nave sau întreprinderi care nu sunt eficiente. Dacă acestea, din, pur și simplu din anumite motive, folosesc alte rute sau întâlnesc condiții meteo defavorabile sau, mă rog, celelalte motive pe care le-am menționat nu avem suficiente date atunci ca să creăm uh, eficiență energetică. Dacă vrem un index pentru eficiență energetică, păi haideți să-i spunem așa, index de eficiență energetică, haideți să nu-i spunem măsuri de CO2. Hai să facem un regulament privind eficiența energetică la nave. Noi acum încercăm să facem un lucru și în subsidiar încercăm să facem și alt lucru și, după părerea mea, eficiența energetică este problema deci, ce facem? Renunțăm la principiul poluatorul plătește? Pentru că eu susțin acest principiu, el trebuie aplicat. Dacă ce dorim noi să facem e bazat pe eficiența energetică, principiul poluatorul plătește se duce naibii. Și deci, cred că acest regulament încearcă să trateze eficiența energetică ca pe principalul său subiect, iar principiul poluatorul plătește va dispărea pur și simplu la un moment dat și eu nu cred că e bine. De aceea am o poziție foarte puternică. În fine, în sfera de aplicare. Nu sunt o problemă aceste 10% în plus, ci problema este distorsionarea. Dacă excludem navele cele mai mici, atunci se poate crea un punct nodal, nu Mediterană, să zicem că acolo nu e un, niciun hub disponibil. ne trezim poate cu un astfel de punct nodal în Mediterană, nodurile, vasele mari vor veni acolo, la hub, și de acolo vor transfera marfa pe nave mai mici care vor veni să descarce în porturile europene. Dar noi nu asta ne dorim. Nu vrem niciun fel de distorsionări posibile. De aceea am să rămân la aceste măsuri mai extinse, dacă e posibil. Mulțumesc! Am spus, poate, am spus că am o senzație de deja vu. Am avut și la avioane aceeași discuție. Acolo avem o soluție și cu siguranță că vom mai avea și alte dezbateri similare. Bun, astfel am ajuns la finele ordinii de zi și alte dezbaterii. Avem un termen de depunere a amendamentelor 4 decembrie, ora 11 și uh, vom discuta amendamentele aici în comisie în 22 ianuarie, apoi votul în comisie va avea loc în 30 ianuarie și sperăm să ajungem în aprilie ca și multe alte rapoarte, la uh, prima lectură să putem vota deja. Mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție și care au susținut puncte de vedere. Ne vom întâlni cu fostul ministru al mediului din Polonia, care este acum responsabil de protecția climatică sau de negocierile COP, își reprezintă guvernul la acele negocieri. Sunteți invitați, de la ora 15 continuăm. Ne vedem atunci, poftă bună!